domnule președinte. Produsele contrafăcute reprezintă un pericol pentru uh, consumatori, uh, ele subminează cercetarea și uh, producția de calitate. De aceea este crucial să avem o strategie pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală. Ar trebui să ținem cont și de potențialul impact uh, al anumitor substanțe contrafăcute, precum medicamentele. Principiile pe care ne-am bazat raportul din proprie inițiativă pentru această strategie de consolidare a drepturilor pentru, de proprietate intelectuală în statele terțe uh, a fost uh, un aspect votat pe 14 aprilie în Comisia responsabilă pe fond. Acest raport uh, uh, răspunde comunicării Comisiei din iulie 2014 când s-a considerat că era cazul să se ia măsuri uh, odată ce acta a eșuat. Drepturile de proprietate intelectuală au evoluat mult în ultimii 10 ani datorită vitezei uriașe cu care uh, apar inovații uh, tehnologice uh, și în statele emergente. De aceea, uh, o strategie care se dorește a fi eficientă trebuie mai întâi să țină cont de aceste evoluții. De aceea trebuie să găsească măsuri consecvențe. 39% din uh, totalul activităților uh, unii Europene și 26% dintre locurile de muncă, adică 56 de milioane de locuri de muncă, se pare că sunt create de către companii uh, care investesc și folosesc dreptul de proprietate intelectuală. În raportul nostru, prezentat Parlamentului. Uh, salutăm abordarea Comisiei, uh, mai ales pentru că ține cont într-o manieră echilibrată de interesele uh, divergente. Cei care dețin dreptul de proprietate intelectuală pe de o parte și consumatorii pe de altă parte. În general, nu există dispoziții care să funcționeze dacă nu uh, asigură implicarea tuturor uh, actorilor interesați. În acest context, mai ales, este important ca toți cetățenii, chiar și în viața lor de zi cu zi, uh, ar trebui să se poată asigura de faptul că uh, contrafacerea uh, bunurilor fizice și a bunurilor digitale este un fenomen evitat. Până la urmă, bunurile digitale nu sunt uh, bunuri de lux, uh, sunt bunuri uh, absolut necesare. Același lucru este valabil și pentru medicamente și cosmetice. Ori aici există un risc ca sănătatea consumatorilor să fie afectată. Prin urmare, e nevoie de un angajament ferm pentru a exista coordonare și transparență în acțiune întreprise de comisie. Pentru a detalia uh, puțin lucrurile, principalele aspecte din raportul nostru atrag atenția că e nevoie să se uh, tragă, uh, să facă o distinție între încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și contrafacerea uh, bunurilor. E nevoie de un dialog constructiv care să implice uh, diversi actori interesați, e nevoie și de o consolidare a observatorul european uh, pentru uh, cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, trebuie adaptate prețurile medicamentelor generice la situația uh, statelor în care ele sunt comercializate pentru a permite tuturor uh, accesul la aceste produse. De asemenea, există o nevoie de a pune accent pe indicațiile geografice pentru că ele sunt la fel de importante ca și alte drepturi de proprietate intelectuală pentru că ele asigură trasabilitatea produselor, toate acestea spre avantajul consumatorilor și ele, de asemenea, protejează competența producătorilor. E nevoie uh, și de garantarea acestor drepturi în statele terțe. Pentru a conchide, această comunicare este un prim plas excelent, însă el are nevoie de urmări. Este absolut crucial ca Uniunea Europeană uh, să beneficieze de un temei solid pentru a elabora legi în acest sens, uh, pentru a proteja așa cum trebuie consumatorii. Cedura catch the eye și dau cuvântul domnului Frunzulică. <clears throat> domnule președinte ținând cont de modificările importante care au avut loc în uh, domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în ultimii zece ani, cred că protecția și uh, implementarea acestor drepturi este un aspect foarte important care trebuie abordat astfel încât să combatem uh, orice amenințări în acest domeniu, uh, care ar putea periclita creativitatea și crearea de locuri de muncă. Apreciez faptul că abordarea uh, din ACTA, care combină uh, supravegherea pe internet și mândurile materiale, este depășită doresc ca Comisia să revizuiască strategia de uh, implementare a protecției uh, drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe. Această abordare este uh, susținută de mai multe țări, iar această implementare a drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să promoveze uh, dezvoltarea de noi reguli în acest domeniu, incluziunea uh, garantării uh, medicamentelor generice este foarte importantă. Aici trebuie să se ajungă la un echilibru. Domnul Marias. Κύριε Πρόεδρε, η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να... Competitivitatea în Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze nu pe salarii reduse, ci pe o economie a cunoașterii și pe inovare. Evident, Drepturile de proprietate intelectuală acoperă cam 93% dintre activitățile economice din Europa, 4,8 mii de miliarde de euro în fiecare an și angajează 26% din forța de muncă, 56 de milioane de oameni, cu alte cuvinte. Avem nevoie de un cadru care să permită protejarea acestor drepturi nu doar în Europeană, ci și în țările terțe. În același timp, trebuie să protejăm deținătorii acestor drepturi, evitând crearea unor monopoluri care permit acțiuni speculative. Vedem că au fost probleme pe piața medicamentelor, costuri pentru statele terțe. Trebuie să ne asigurăm că aceste medicamente sunt disponibile consumatorilor din Europa și în statele terțe. Da Mulțumesc, domnule președinte. Nu există niciun dublu că globalizarea a adus multe lucruri bune planetei noastre. Nu avem niciun motiv să nu sprijinim comerțul global și, de asemenea, Organizația Mondială a Comerțului și beneficiile aduse de această tendință. Însă, globalizarea a adus cu sine și foarte multe probleme, printre care multe bunuri contrafăcute. Și toate aceste lucruri care pot fi cumpărate prin comerțul electronic. Atunci când vine vorba despre țările terțe, cu siguranță trebuie să le ajutăm pe acele țări care doresc să protejeze drepturile de proprietate intelectuală, pentru că în acest fel ne protejăm pe noi înșine. Bunurile contrafăcute nu sunt legate numai de uh, gențile frumoase sau alte produse, ci aici este vorba și despre sănătatea noastră. Not. We've heard the report and now the... Am auzit-o și înainte. Avem 5 minute de a discuta această chestiune înainte să dăm cuvântul comisiei. Așa că nu puneți oul la fiert acasă, că s-ar putea să ratați toată dezbaterea. Am citit raportul de 14 pagini și nu găsesc două cuvinte nicăieri acolo, micile întreprinderi. Problema majoră aici este să ne asigurăm că marile firme înregistrează munți de patente pentru orice și sufocă micile întreprinderi care ar încerca să lucreze cu ceva care seamănă de departe cu ce au patentat ei, ce au brevetat ei. Acest lucru nu trebuie să fie uitat. Mulțumim, domnul Caputo. Grazie, Presidente. I diritti di proprietà intellettuale. Mulțumesc, domnule președinte. Drepturile de proprietate intelectuală au evoluat foarte rapid și au mers mână în mână cu uh, toate evoluțiile care au existat. De asemenea, cu uh, evoluția civilizației europene. Vorbim aici despre originalitatea momentului creativ, care este în strânsă legătură cu uh, modificarea produselor și a fabricării acestora. Au avut loc tot felul de evoluții științifice, tehnologice. Uh, inovațiile, de asemenea, au progresat. Varietatea a sporit. Eu sunt pentru siguranța consumatorului și uh, spiritul științific cu siguranță se va dezvolta în continuare, având omul în centru. Și produse originale vor exista în continuare, se vor dezvolta, vor fi implementate și va exista în continuare și crima organizată. Aceasta nu este o problemă made in Europe. Avem nevoie de producție eficientă, iar platformele trebuie să fie bine puse la punct și protejate. Mulțumesc, domnule președinte. doamnă comisar, stimați colegi, proprietatea intelectuală n-a fost niciodată așa de importantă cum este acum. E vorba aici inclusiv de alfabetizare, nu doar de alfabetizare informatic, în, în domeniul ci nu doar de progresul tehnologic în ansamblu. Sigur, statele membre se confruntă cu o serie de provocări, mai ales când e vorba de acele țări care sunt victimele comerțului ilegal, pentru că nu au mecanismele necesare pentru a combate aceste neregularități. trebuie să nu uităm că un cadru juridic solid este necesar. Drepturile de proprietate intelectuală nu pot opera decât dacă există mecanisme clare. Noi am fost o țară grav afectată. Ne-am confruntat cu un flux de bunuri contrafăcute și e nevoie de aceste mecanisme de protecție. Mulțumesc! Uh, doamna Beghin, un minut. Proteggere la proprietà intellettuale è Protejarea proprietății intelectuale reprezintă un lucru foarte important, dar este la fel de important să știm despre ce proprietate intelectuală este vorba. Raportul este acceptabil doar în parte pentru noi. Pentru că există și ideea ca țărilor terțe să le impunem standardele de la noi în ceea ce privește protejarea drepturilor intelectuale. Sigur că parțial putem să facem acest lucru și poate este indicat să o facem. Pentru că dacă companiile uh, noastre doresc să producă acolo, sigur, cu siguranță nu este uh, un avantaj pentru cetățenii noștri să facem acest lucru. Iar în ceea ce privește internetul, acesta este un mediu foarte controversat. Nu pot să accept așadar că noi, să apară noi cazuri uh, de corupție în acest domeniu. Dorim să combatem pirateria și vreau mai multă determinare în ceea ce privește sectorul medicamentelor. Aici trebuie protejate foarte bine drepturile intelectuale, pentru că uh, marile concerne nu trebuie protejate. Doamna comisar Jurova, aveți cuvântul. President, honorable members, I would like to thank the Domnule președinte, stimat uh, eurodeputat, aș dori să mulțumesc unui raportor, doamna Mosca și membrilor Comisiei INTA pentru că au lucrat la acest raport. Raportul subliniază importanța uh, majoră a protejării și punerii în aplicare drepturilor de proprietate intelectuală peste tot în lume uh, și asta pentru actorii noștri interesați. Se subliniază de asemenea raport nevoia ca Comisia nu doar să continue, ci să meargă dincolo de eforturile pe care le-a făcut până acum în acest domeniu. Comisia împărtășește acest obiectiv. Comisia salută faptul că Parlamentul a apreciat uh, abordarea pe care a avut-o Comisia pentru punerea în aplicare uh, și consolidarea dreptului de proprietate intelectuală în statele uh, terțe. Noi încercăm să ajungem la un echilibru între interese divergente. Dezbaterea legată de uh, obținerea un echilibru între interesele actorilor interesați și uh, cele ale uh, utilizatorilor este uh, un exercițiu extrem de complex și implică uh, ambele părți. Cu toții ne dorim ca încălcările drepturilor de proprietate intelectuală uh, să Uh, se reducă pentru că ele uh, practic uh, ne socotesc munca și cunoștințele din Uniunea Europeană. Comisia își asumă abordarea acestei chestiuni. S-au exprimat multe aspecte în raport cu care Comisia este în totalitate de acord. De exemplu, nevoia de a avea următoarele lucruri la dispoziție. O mai mare implicare a actorilor interesați în dezbaterea legată de drepturile de proprietate intelectuală. Apoi, o mai mare sensibilizare a publicului în legătură cu consecințele încălcării acestor drepturi drepturi și, de asemenea, nevoia de a avea uh, o uh, coordonare între drepturile de proprietate intelectuală și uh, alte politici. Este important, de asemenea, să reafirmăm faptul că relațiile dintre drepturile de proprietate intelectuală și accesul universal la medicamente la un preț accesibil este o relație complexă, multifacetată și adesea uh, acest lucru este uitat. Mai mult decât atât, trebuie să continuăm să ne asigurăm uh, că se dă atenția adecvată uh, aspectele legate de proprietatea intelectuală în acordurile noastre de liber schimb. De asemenea, suntem de acord cu raportoarea că E nevoie de uh, un cadru mai armonizat uh, uh, în ceea ce privește punerea în aplicare acestor drepturi în Europeană, pentru că asta ar putea îmbunătăți standardele de protecție și de punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în Europeană am putea să ne gândim și la acorda mai multă uh, asistență statelor care doresc să-și îmbunătățească sistemele de uh, drepturi de proprietate intelectuală. Comisia va lua notă cu atenție de recomandările făcute în acest raport uh, în stadiul de implementare a strategiei pentru protecția uh, și uh, punerea în aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în statele terțe. Așteptăm cooperarea cu uh, dumneavoastră uh, și uh, cu toți actorii interesați în acest exercițiu. De asemenea, vă, mm, dorim să vă spunem că trebuie să fiți asigurați de faptul că uh, toate uh, uh, comentariile noastre vor ajunge la colega mea, Cecilia Mastrum, care este comisar responsabil pentru acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați eurodeputați. Mulțumim și noi, doamna comisar. <clears throat> Dezbaterea este închisă, votarea va avea loc mâine.